Good afternoon, uh, everybody. Welcome to uh, our session. Bună ziua, bine ați venit la sesiunea noastră de după amiază. Începem cu examinarea amendamentelor raportului privind strategia de achiziții publice, acest pachet legislativ unde îl avem ca raportor pe domnul Coelho, așa că îi și dau cuvântul, vă rog. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, I would like Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele depuse la raport. 143 e numărul lor. Se reflectă cât de important este acest raport din propria inițiativă pentru a îmbunătăți procesele de achiziții publice din Europa. Majoritatea amendamentelor depuse merg pe aceeași linie și mm, au, conțin aceleași recomandări ca mm, raportul original. Acestea au fost împărtășite și în Comisia ENVI, care și-a exprimat poziția sub forma amendamentelor. În linii mari, colegii au pus accentul prin intermediul amendamentelor depuse asupra faptului că achizițiile publice sunt un instrument important pe piața unică și sunt importante și pentru a ajunge la alte obiective importante pentru Europa inovatoare și socială. Achiziția Achizițiile publice înseamnă că sunt, uh, sunt, uh, sunt făcute din multe milioane de euro pe fiecare an de cetățeni, astfel încât să se poată oferi bunuri de calitate cetățenilor și, de asemenea, pentru a exista un mai bun acces la achizițiile publice, în special pentru IMM-uri. E nevoie de procedurile de proceduri echitabile. O altă preocupare importantă e baza pe care statele membre au transpus directiva din 2014 în domeniul achizițiilor publice și mu multele întârzieri care există și faptul că lipsesc date foarte clare în ceea ce privește achizițiile publice. Și eu am pus un asemenea amendament în care solicit statelor membre să promoveze formatul deschis de date în acest domeniu, astfel încât guvernele și instituțiile europene să poată să aibă statisticile și datele fiabile de care au nevoie, să poată fi utilizate astfel încât să existe o bună contabilitate cu privire la cheltuielile făcute. Mâine dimineață vom avea prima reuniune a raportorilor din umbră. Vă voi trimite în următoarele minute amendamentele de compromis pe care le propun eu și care sper că vor include cea mai mare parte a amendamentelor pe care le-au depus colegii noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Ca raportor din umbră din partea și de avem pe domnul Tarabela. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum spuneam deja și la Comisia IMCO, când am avut un prim schimb de opinii, raportul colegului nostru, domnul Coelho, e un raport bine echilibrat, pune accentul pe adevăratele probleme care există în ceea ce privește uh, piațele publice și cât de important e să fie privilegiată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Sprijinim participarea IMM-urilor la achizițiile publice, de multe ori ele sunt uh, exclu- excluse din asemenea proceduri. Apoi digitalizarea este și ea importantă a diferitelor procese de pe piață. Apoi transparența este și ea importantă și trebuie să fie sprijinite autoritățile naționale, locale și subnaționale naționale pe acest uh, segment. Am analizat cel, a, cele peste 140 de amendamente care au fost depuse, majoritatea dintre ele merg în direcția cea bună, așa că nu ne va fi greu să ajungem la amendamente de compromis care să acopere majoritatea amendamentelor. Uh, amendamente pe care eu și colegii mei socialdemocrați le-am depus și care își doresc să consolideze raportul, mai ales pe două axe. Prima are de-a face cu transparența și integritatea în achizițiile publice și a doua, utilizarea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic pentru că e păcat că acum, când există toate instrumentele pentru a se face o schimbare de atitudine pe piață în ceea ce privește directiva din 2014. E păcat că la ora actuală contează în continuare prețul cel mai scăzut. E folosit cel mai mult, nu calitatea, dezvoltarea durabilă sau incluziunea socială. Prima reuniune a raportărilor din umbră va avea loc mâine dimineață și uh, sunt de acord cu am, aștept cu nerăbdare aceste amendamente de compromis ale raportorului și împreună cu colegii raportori din umbră ne dorim să susținem acest raport care e deja echilibrat și credem că nu vom întâmpina mari dificultăți. Mulțumim, Marc, și acum din partea ECR, vă rog. Mulțumesc mult, doamnă președinte, domnule raportor, stimați colegi. Mă bucur să văd că Capătă o mare importanță acest raport, lucru demonstrat prin numărul mare de amendamente care au fost transmise. Aștept cu nerăbdare reuniunea raportorilor din umbră de mâine, astfel încât să putem să grupăm amendamentele pe mesaje cheie. Există multe de făcut, astfel încât să nu avem repetiții nenecesare. Cu siguranță, amendamentele de compromis ne pot ajuta în acest sens. Și aș dori să vorbesc câte ceva despre amendamentele depuse de ECR. ECR-ul are următoarea abordare. IMM-urile trebuie să aibă o marjă de manevră egală astfel încât să facă față situațiilor de pe piață. La 11, la acest aliniat, spunem că e important ca statele membre să ofere mai bune contracte publice și prețul să nu fie singurul criteriu. Există mai multe amendamente pe care le-am făcut în ceea ce privește oferta cea mai avantajoasă. Considerăm că amendamentele noastre pot să fie o bază spre compromis pentru că duc la claritate în text. Ne dorim ca statele membre membre să aibă un alt fel de raționament, nu doar bazat pe cost, cea mai, ci să fie cea mai bună valoare pentru bani. Cum am discutat și cu alte ocazii în această comisie, noi considerăm că achizițiile publice nu arată faptul că întotdeauna costul poate fi folosit astfel încât să se ia o decizie. Și există mai multe amendamente care vorbesc și de transpunerea uh, actelor legislative existente și problemele existente. Da, suntem de acord și noi că există asemenea probleme și noi ne dorim să fie revizuit pachetul așa cum a fost adoptat și nu să rescriem toate elementele actului politic după ce lucrurile s-au întâmplat deja. Ne dorim să existe o abordare mai uniformă la procesele de achiziții publice și la 14, la acest aliniat, spunem clar că Comisia trebuie să fie disponibilă pentru a trimite sprijin la toate nivelurile administrative la care se efectuează achiziții publice. Cred că voi sări peste o parte din elementele prezentării mele, pentru că am observat că colegii mei au fost succinți, așa că Aș dori doar să mai spun că ca observație generală, în amendamente văd că există angajamente pentru a sprijini implicarea IMM-urilor, pe de-o parte, însă pe de altă parte văd multe amendamente care extind cererile existente pentru procesul de achiziții și publice și în ceea ce privește responsabilitatea comună pentru părțile contractante. Nu cred că trebuie să se aleagă un element sau celălalt, cred că trebuie să înțelegem că un obstacol în calea IMM-ului e complexitatea și un lucru de care domnul raportor trebuie să țină cont la elaborarea de amendamente de compromis. ECR-ul își dorește să se facă mai bine diferența între diferitele tipuri de achiziții publice. Cum discutam și înainte, pot să existe mari diferențe între proiectele de infrastructură infrastructură și infrastructură digitală, așa că această diferențiere le va ajuta pe IMM-uri astfel încât să intre în competiție pentru astfel de contracte. Am mai adăugat la 37 încă un punct. De multe ori, companiile mai mari au avut de-a face cu efort în ceea ce privește echipele care lucrează pe achiziții publice, au câte o echipă întreagă care o face, IMM-urile nu au aceleași capacități, astfel încât ele joacă un rol mai mic în achizițiile publice. Dar majoritatea companiilor sunt IMM-uri, așa că ar trebui să joacă, joace un rol mai mare cât despre aceste procese de achiziții publice, guvernele ar trebui să proiecteze mai bine ceea ce se achiziționează. Prea des vedem că sunt companiile mari care stabilesc termenii procesului de achiziții și apoi trebuie să o și facă, iar consumatorii plătesc și mai mult. Așa că e nevoie de consultanță externă, externalizare, astfel încât să evităm anumite obstacole care există acum. Regăsiți acestea la 34 și 137 amendamente pe care le putem sprijini. Sper că le veți sprijini și dumneavoastră. Credem că Calea aleasă este cea bună și așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea pe acest dosar. Thank you very much. And then for the Aldi we have... Mulțumim foarte mult din partea ALDE, domnul Selimovic. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, domnului raportor vreau să îi mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea de până acum pe toate amendamentele care au fost depuse. Ținând cont de numărul de amendamente, cum ne spunea și domnul Coelio, e clar că există un interes crescut pentru Parlament și pentru cetățenii noștri pe subiect. Pot să văd că există uh, destulă disponibilitate spre compromis pe mai multe aspecte critice, de exemplu faptul că e nevoie să elaboreze Comisia linii directoare despre, uh, despre integrarea directivelor din 2014 și apoi implicarea IMM-urilor pe piața de achiziții publice. Noi vom cere să fie implim, să fie incluse și îngrijorările noastre în amendamentele de compromis pe care le vom discuta mâine. Achizițiile publice digitale și despre acestea putem discuta. Sunt foarte multe lucruri care mai trebuie făcute. Un lucru la care ne gândim noi, ne gândim la ce se poate face la achizițiile publice pentru achiziții publice ecologice, mai bună pentru societate și așa mai departe, totul ținând cont de legislația europeană și mai ales fără discriminare împotriva operatorilor economici din alte state membre. E o idee foarte bună. Noi întotdeauna sprijinim astfel de idei. Nu avem nicio problemă cu cu niște raționamente sociale, ecologice, însă trebuie ca acestea să fie abordate astfel încât uh, să nu existe mari obstacole în fața achizițiilor publice. Trebuie să dăm dovadă de atenție. Utilizarea nescorespunzătoare a punctelor centrale de achiziții poate să ducă la tulburări pe piață și poate să descrească accesul IMM-urilor la achizițiile publice. Achiziții publice înseamnă bani foarte mulți, bani foarte mulți pentru companiile care se implică. De aceea e foarte periculos. Ne place această idee să fie mai eficiente și așa mai departe cu aceste centre bugetare, însă e important să li se permită în continuare și companiilor mici să intervină în proces. Încă o dată le mulțumesc tuturor colegilor care și-au exprimat interesul pentru acest subiect interesant și aștept cu nerăbdare reuniunea noastră de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Gue nu se află în sală, așa că are cuvântul domnul Scholtes. Mulțumesc din nou, doamnă președinte. Da, acest subiect este unul foarte important pentru fiecare dintre noi și pentru bugetul european, pentru banii contribuabililor europeni. Îi mulțumesc raportorului pentru acest text și sunt convins că vom găsi o soluție astfel încât să ajungem la acest amendament de compromis și mâine și la reuniunile viitoare. Și mă bucur că l-am auzit pe domnul Selimovic care spunea că e de acord că trebuie să existe acest criteriu social care să joace și el un rol important în procedura de achiziții publice. Așa că, cu mare fericire și din partea noastră a verzilor, putem să sprijinim acest fapt. Și noi ne dorim să fie acest criteriu unul, rele- unul relevant. Pe de altă parte, după patru ani, de la aceste directive, cred că este timpul să se facă acea evaluare a impactului, să vedem cum aceste noi criterii îmbunătățesc aceste domenii ale achizițiilor publice sau sunt doar niște cuvinte pe hârtie, sau aceste criterii chiar ajută în a progresa. Pentru că, așa cum știți, domeniul achizițiilor publice nu e tocmai cel mai echitabil și mai competitiv. De aceea e nevoie de reguli. Și noi ne pregătim să depunem amendamente și vom discuta despre ele mâine. Cum vă spuneam, încă se mai pot îmbunătăți multe, dar cu siguranță cu o colaborare bună între raportor din umbră și raportor vom putea să obținem un text foarte bun care să-l prezentăm publicului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Dacă nu dorește niciun alt uh, membru să ia cuvântul, atunci voi da cuvântul Comisiei Europene acum. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Coelio, celorlalți membri ai Parlamentului pentru viziunile exprimate cu privire la acest pachet al achizițiilor publice. Am analizat amendamentele care au fost depuse și ne bucură să vedem că majoritatea dintre ele se aliniază destul de bine cu propunerea Comisiei și pachetul. Suntem de acord și noi cu faptul că regretați întârzierile în transpunere, importanța achizițiilor publice pentru a face față provocărilor societale, cu faptul că e nevoie de propuneri constructive astfel încât să fie crescută participarea IMM-urilor, rolul pe care îl joacă achizițiile publice digitale. Poate există câteva formulări care ar putea fi corectate, cred, Vă voi da un exemplu. Domnul Tarabella, care a solicitat uh, principiul de a folosi uh, cea mai benefică din punct de vedere economic opțiune. E un principiu care apare în noua directivă, așa că eu cred că suntem foarte de acord pe ideea de bază, însă cred că ar trebui să fie exprimată altfel, adică să fie promovat utiliz, promovată utilizarea criteriului calității. Pentru că cu noua directivă acest lucru ar putea să însemne în continuare cel mai mic preț, care e în continuare permis acest criteriu sub noua directivă. Suntem de acord și cu faptul că nu ar trebui să redeschidem întreaga directivă, e prea devreme acum să facem modificări legislative. Ideea Comisiei e ca regulile existente să funcționeze cât de bine se poate și poate peste câțiva ani putem să facem o nouă evaluare. Și apoi, în final, Vedem că există sugestii interesante adresate Comisiei, ce poate să facă Comisia mai mult, astfel încât să ajute la punerea în aplicare a achizițiilor publice. Vom analiza aceste sugestii cu atenție, bineînțeles. Avem o atitudine pozitivă, deși și resursele Comisiei sunt, desigur, limitate și nu dorim să creăm povară administrativă suplimentară. Acestea fiind spuse, îmi încheie aici intervenția și aștept cu nerăbdare finalizarea raportului și vă mulțumesc și pentru cooperare. Vă mulțumim foarte mult și acum îi dau cuvântul din nou raportorului nostru, domnul Coelio. Mulțumesc, doamnă președintă. Există un mare consens vis-a-vis -vis de conținutul raportului la momentul de față Am înțeles uh, încă de la prima discuție pe care am avut-o în comisia noastră și de asemenea am văzut-o și odată cu citirea amendamentelor. Prin urmare, sarcina care îmi revine este destul de ușoară. Însă, în următoarele minute, pentru că trebuie să finalizez puțin uh, niște formulări, o să trimit uh, compromisurile care încearcă să reunească contribuțiile tuturor uh, grupurilor politice și eurodeputaților. Sper că în reuniunea uh, raportorilor din umbră să ajungem la și mai multe compromisuri și în curând uh, să ajungem la un text final de bună calitate care să se bucure de sprijinul tuturor colegilor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune președinta. Amendamentele de compromis se vor analiza în uh, următoarea uh, noastră reuniune din mai și cu acestea subiectul se încheie astfel încât îl vom aștepta pe domnul comisar care trebuie să sosească în curând. Mulțumesc frumos încă o dată.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 the best

Good afternoon, um, everybody. I'm very um, happy. Bună ziua! Vă urăm uh, cu mare plăcere bun venit, uh, domnule comisar Moscovici, la reuniunea noastră din această masă, ca parte din dialogul structurat. Vă reamintesc că obiectivul reuniunii noastre este acela de a discuta progresul programului de lucru al Comisiei și planul de management 2018 pentru domeniul politic VAMAL, precum și inițiativele din perioada următoare. Uh, de asemenea, dorim să avem un schimb uh, vis-a-vis -vis de progresul dosarelor legislative, ce au fost deja prezentate de comisie și cele ce urmează a fi prezentate uh, de interes pentru comisia noastră și totodată un schimb de opinii privind prioritățile pentru 2018, sfârșit și 2019 apoi, în scopul planificării sfârșitului legislaturii noastre. Dau așadar cuvântul domnului Moscovici. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, pentru această invitație care îmi dă ocazia să am un schimb cu Comisia IMCO pe agenda vamală a Comisiei. Iată, um, sărbătorim 50 uh, de ani de Uniune Vamală, creată la 1 iulie 1968, Uniune Vamală care era foarte diferită de cea pe care o avem acum, uh, dar a fost totuși gardianul unei uh, piețe unice de peste 500 de milioane de consumatori europeni, Dincolo de dimensiunea istorică, de, de, colecția de colectarea de impozite și de protecție, se joacă un rol central în facilitarea schimburilor comerciale cu restul lumii și astăzi doresc să vă prezint prioritățile noastre pentru ultimele 18 uh, luni de mandat. Iată, aici am uh, afla, ne aflăm, uh, ultimul an al se apropie ultimul an al mandatului dumneavoastră, așadar, și apoi, într-adevăr, să vă prezint uh, următorile, următoarele propuneri legislative pentru Uniunea Vamală cu trei priorități majore. În primul rând, îmbunătățirea eficienței controlelor vamale în cadrul Uniunii Europene, apoi desfășurarea de sisteme informatice transeuropene și, în sfârșit, îmbunătățirea continuă a cadrului legislativ VAMAL grație, printre altele, dialogului constructiv pe care îl avem cu administrațiile naționale și operatorii economici, fiind că, evident, acționăm în cadrul acestui uh, ecosistem. În ceea ce privește prima prioritate, trebuie să fim lucizi. Controlele vamale pot și trebuie să fie mereu îmbunătățite, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Dacă normele sunt aceleași în toată Uniunea, autoritățile vamale, trebuie să constatăm, nu le aplică întotdeauna în mod coerent și uniform și, pe de altă parte, știm de asemenea că anumiți importatori se sustrag sau reduc uh, drepturile vamale pe care trebuie să le plătească, subevaluându-și mărfurile sau uh, uh, efectuând chiar fraude în ceea ce privește originea lor sau alte elemente. Aceste uh, fapte sunt uh, serioase și au consecințe asupra finanțelor europene și lasă de asemenea poarta deschisă uh, concurenței neloiale, acel port shopping. Aici trebuie să intervină sancțiunile uh, vamale, care, în ciuda sprijinului acestui Parlament, uh, sunt blocate la nivelul Consiliului. Acesta este și constat adoptarea raportului special a Curții de Conturi a Uniunii Europene. Comisia a salutat uh, acest raport și l-a primit cu interes și este de acord cu marea majoritate a recomandărilor de acolo. Credem că Codul Vamal uh, oferă deja răspunsuri la unele dintre ele, însă știm totodată că altele țin de răspunderea statelor membre. Cu toate acestea, Comisia nu uh, se exonerează de răspundere, se efectuează inspecții regulate în statele membre uh, pentru a vedea uh, cum se îmbunătățesc controlele. Asta înseamnă totodată uh, dotarea vămilor cu instrumente performante pentru o mai bună țintire a acestor controle. Exact asta a, promis, uh, a promovat uh, Comisia în ceea ce privește riscurile vamale. Planul a fost adoptat în 2014 și prevede o agendă de uh, reformă pentru mai bună gestionare a riscului, în special în ceea ce privește riscurile financiare. O mai bună analiză a riscului trece prin cooperarea vamală consolidată cu țările terțe, care constituie de altfel un instrument puternic de facilitare a schimburilor organizarea de schimburi mai sistematice de informații vamale între UE și țările terțe permite, într-adevăr, o mai bună identificare a mărfurilor nedeclarate sau, în cazul declarațiilor false, permite concentrarea controlelor pe piețele cu risc, asigurând astfel fluiditatea schimburilor comerciale care respectă normele datele personale conținute în informațiile schimbate, confidențialitatea acestora mai exact, trebuie, evident, protejată conform normelor în vigoare ale Uniunii. Pentru a uh, pune în practică aceste schimburi de informații, uh, Uniunea Europeană poate să le includă în acordel, acordurile internaționale de Uniune Vamală. Uh, se poate uh, baza pe un cadru general autonom care să permită organizarea acestor schimburi uh, mai flexibil, chiar și în absența unor acorduri. În momentul de față, Comisia pregătește o propunere legislativă în acest sens și sunt convins că Comisia dumneavoastră va face tot ce poate pentru îmbunătățirea schimburilor cu țările terțe și îmbunătățirea controalelor vamale în sensul um, unui, uh, unor ținte mai precise. Acesta trebuie să fie una dintre principalele dumneavoastră preocupări. Apoi trecem la digitalizarea completă a proceselor vamale. Acum, la 50 de ani, constatăm o schimbare tehnologică majoră. După cum știți, Comisia și statele membre încearcă să desfășoare Uh, cele, uh, acele sisteme operaționale prevăzute de codurile vamale, în momentul în care ele vor fi operative, toate contactele se vor face electronic, ceea ce reprezintă un progres fundamental. Unul dintre sistemele care este pe cale să fie reformat este sistemul vamal de control al importurilor, ICS-2, care va dota vămile cu instrumente mai eficiente pentru a identifica riscul la frontierele exterioare. Costul anual al noului sistem de control al uh, importurilor este estimat la vreo 40 de miliarde de euro și este acoperit în cadrul viitorului cadru financiar multianual. Nu vreau să vă dezvălui discuțiile interne din cadrul comisiei, dar cred că pot să vă spun că domnul uh, Günther Oettinger, colegul meu, este foarte atent uh, Uh, în, atunci când vine vorba despre pregătirea machetei comisiei, astfel încât vămile să fie dotate cu mijloace satisfăcătoare. Am avut cu el schimburi deschise și chiar foarte pozitive, iar colegii noștri de la Digi uh, Budget înțeleg că uh, aceste solicitări sunt legitime, pentru că e vorba despre îmbunătățirea securității schimburilor și, în general, a securității bunurilor și a persoanelor în sine. Vă reamintesc că vămile sunt instru- un instrument foarte important în lupta împotriva finanțării terorismului. Uh, sigur, uh, dincolo de comisie și dumneavoastră va trebui să fiți vigilenți vis-a-vis -vis de deciziile ce urmează a fi luate. Cetățenii europeni trebuie să reprezinte unul din, una dintre prioritățile noastre și asta trebuie să se vadă în uh, uh bugetul european. Punerea în aplicare a celor 17 sisteme electronice pentru uh, serviciile vamale este un efort colosal, o știți foarte bine. Pe lângă statele membre, mai există și operatorii economici și Comisia știe că nu toate sistemele vor putea fi finalizate uh, până în 2020 atât statele membre cât și uh, operatorii economici transmit uh, Comisiei dificultățile cu care se confruntă în utilizarea acestor sisteme informatice în același timp. De aceea s-a convenit, de acord cu statele membre, să se decaleze pentru 2025 data finită pentru desfășurarea unui număr limitat de sisteme informatice, iar Comisia a adoptat un amendament în acest sens, care urmează a fi analizat de Parlament și de Consiliu. Care va fi impactul acestui nou termen? În acest sens, vreau să vă asigur că nu se va pune în discuție uh, continuarea juridică a codului VAMAN și asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că anumite elemente ale sistemului care vor fi întârziate vor fi uh, operaționale puțin uh, după 2020, 2025 așa uh, data limită, majoritatea se vor întâmpla imediat după 2020. Am zis 2025 ca data maximă, cel târziu, dincolo de care nu putem trece. Jumătate din sisteme uh, care trebuie întârziate există deja și trebuie doar cumva puse în actualitate. În sfârșit, sistemul electronic Sistemele electronice trebuie strâns, sunt strâns legate între ele, prin urmare trebuie puse în funcționare într-o ordine clară pentru a ține seama de interdependență și de coerența de care au nevoie operatorii, iar această nouă dată limită este pertinentă pentru a permite punerea în aplicare armonioasă a tuturor sistemelor până în 2025 dar nu marea majoritate au fost decalată, ci e vorba doar de o punere în aplicare gradată, astfel încât majoritatea forțelor să fie concentrate pe prima parte a perioadei, iar până la sfârșitul acesteia să reușim uh, să finalizăm și ce a mai rămas. V-am vorbit despre îmbunătățirea continuă a cadrului VAMA legislativ, conform uh, angajamentului adoptat de comisie, privind Uniunea Vamală a Uniunii Europene și coerența acesteia, în 22 ianuarie, Comisia a publicat un uh, raport care vorbește despre punerea în aplicare a sistemelor legislative și electronice și mă bucur să vă spun că, în baza acestui raport, nu există nicio problemă majoră în uh, cadrul legislativ al uh, codului uh, VAMAL în aceste, aceste perioade destul de scurte de când a fost pus în aplicare. Au fost chestiuni tehnice care au fost uh, deja reglementate, din câte știu, datorită participării statelor membre și operatorilor economici. Comisia se angajează și la o um, acțiune intermediară până la sfârșitul anului 2021 astfel încât să știm exact cum merg lucrurile de îndată ce majoritatea sistemelor electronice au fost puse în aplicare. Astfel vom putea decide pe termen lung dacă sunt nevoie, uh, necesare modificări strategice majore pentru ca uh, acest cod vamal să rămână adopta, adaptat la contextul mondial care este în continuă schimbare. Un cod nu reprezintă decât un cadru, dar el trebuie adaptat la evoluțiile economiei. În așteptarea acestui raport, foarte curând voi veni cu două propuneri legislative pe care le așteaptă uh, autoritățile vamale, o modificare a codului vamal și o modificare a notelor delegate. Prima are ca obiectiv de a introduce Pionet Italia și apele italiene în uh, teritoriul vamal al uh, Uniunii. E o corecție destul de tehnică și amendamentul actul delegat dorește facilitarea punerea în aplicare a normelor uh, codurilor vamale și uh, folosirea lor de către operatorii economici și vămi. Nu pot să închei acest uh, discurs fără să vă spun câteva cuvinte despre Brexit. După cum știți, Regatul Unit va fi un stat terț în mai puțin de un an deja, în 29 martie 2019. Iar negocierile desfășurate de Michel Barnier în numele Comisiei și al Consiliului au permis uh, ajungerea la un acord pe mare parte Uh, din texte până la sfârșitul uh, lui uh, martie anul viitor. Esențial este că, momentan, Regatul Unit a hotărât să iasă și din Uniunea Vameală și din piața internă. Nu ține de mine să spun dacă asta este rezonabil sau nu, dar acesta este faptul. Însă, nu, niciun acord de liber schimb nu va putea oferi aceleași avantaje pentru că un partener nu poate să aibă cei mai buni din ambele lume, lumi. Adică fiecare întreprindere va trebui să analizeze cu luciditate expunerea sa către uh, Marea Britanie, care a devenit un stat terț, și le invit de acum să se pregătească în parteneriat cu serviciile Direcției Generale TAC Sud. Uh, Statele membre trebuie să-și pregătească și ele administrațiile vamale pentru schimbarea statutului Regatului Unit, cu impact evident important în ceea ce privește resursele umane, informatice și de infrastructură fizică. Vor apărea chestiuni fundamentale în ceea ce privește fiscalitatea, însă Uniunea nu va putea uh, să uh, ignore anumite reguli uh, prevăzute de uh, G20, de exemplu, și tocmai ce mă întorc de la Washington, unde a avut loc o reuniune uh, G20 și știu că Regatul Unit vrea să joace în continuare rolul pe care îl are în cadrul acestor instituții. Însă nu îmi doresc ca la porțile noastre să se dezvol- dezvolte un viitor paradis fiscal și de aceea acordurile noastre trebuie să aibă o clauză de bună guvernanță fiscală pe baza standardelor internaționale. Trebuie să amintim faptul că Regatul Unit, membru al Uniunii Europene, a fost un promotor ar... înflăcărat al acestora și atunci trebuie să acționăm ca atare. Nu pot să existe avantaje mai mari pentru o țară din afara Uniunii Europene, însă normele de joc sunt comune și trebuie respectate de toată lumea. Sunt internaționale, sunt mondiale și, de altfel, îmi doresc să fie îmbunătățite în continuu. Iată de ce El face parte din inițiativa mea. Luptăm uh, pentru optimizare fiscală împotriva uh, fraudei fiscale, o agendă extrem de încărcată cu privire la care vă asigur că până în ultima zi a mandatului nostru uh, ne vom, uh, vom face toate eforturile pentru a o acoperi. Uh, o să închei acum spunând că Parlamentul European uh, trebuie să fie cât se poate de informat, îmi doresc acest lucru, îmi doresc să fie implicate în toate lucrările pe Uniunea Vamală. Știu că uh, cunoștințele pe, uh, cu privire la acest subiect sunt foarte bune în comisia dumneavoastră, cum e și normal. Avem mult de lucrat împreună în perioada următoare și în ceea ce mă privește, pentru că răspunderea mea este mai ales strategică, îmi voi concentra eforturile pe aceste trei priorități pe care le repet. Eficiența sistemelor vamale, uh, punerea în aplicare a sistemelor electronice și urmărirea atentă a punerii în aplicare a codului vamal. Știți că puteți conta pe toate serviciile remarcabile ale Digitax Sud pentru a vă informa, a face schimb de opinii cu dumneavoastră și contez și eu pe sprijinul dumneavoastră în aceste lucrări, precum și în adoptarea inițiativelor legislative pe care le-am schițat aici. Iar acum, evident, o să răspund cu plăcere la întrebările dumneavoastră și o să vă ascult observațiile, remarcile, sugestiile, uh, întotdeauna avizate și la punct. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule, nu președinte, nu încă, domnule comisar. Nu, nu am fost niciodată președinte în viața mea până acum, poate un pic. Da, președinte al unui cabinet. În sfârșit, vreau să dau cuvântul colegilor. Dita, ai o întrebare pentru domnul comisar? Mulțumesc și bun venit, domnule comisar. O să vă întreb ceva în limba engleză. Am ascultat cu multă atenție ce ne-ați spus și din punctul de vedere sau perspectiva IMCO, dacă este să parcurg uh, propunerile recente adoptate de către Comisie, uh, importante pentru funcționarea pieței unice. Una dintre acestea este cea legată de supravegherea pieței. Și statisticile ne arată cât de prost am la acest capitol și cât de important este acest capitol. Totuși, trebuie să ne asigurăm că toate regulile și legile sunt aplicate în acest domeniu și uh, respectate, aplicate de toată lumea, de toți jucătorii pe piață. Astfel, avem nevoie de o verificare mai atentă a bunurilor importate în Europeană. Să nu mă înțelegeți greșit, eu sunt uh, pro-liberală, sunt pentru comerțul liber și împotriva protecționismului, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem uh, pe piață produse ieftine, netestate, neverificate pe piața noastră internă. Deci este clar că trebuie să fie intensificate controlele și inspecțiile la nivelul uh, importurilor și vămile trebuie să facă aceste verificări mai uh, rapid și mai bine e clar că e mai bine să prinzi uh, uh, sau să verifici uh, un transport de jucării defectuoase în portul în care sosește în Europa decât după ce aceste jucării sunt trimise spre vânzare în toată Europa. Știu că în ceea ce privește siguranța produselor uh, sunteți în parte responsabil uh, pe acest subiect prin portofoliul dumneavoastră cu celălalt comisar de resort și vreau să vă întreb exact ce faceți pentru a vă asigura că există controle a bunurilor, ale bunurilor uh, importate în Uniunea Europeană. Doamna Rozier. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, eu mă ocup de problema vămilor din partea socialiștilor și democraților și ați făcut și dumneavoastră o prezentare în acest sens. O să vă cer mai multe lămuriri, dar ați vorbit și despre ceva de actualitate, negocierile privitoare la Brexit, care pun sub, sub semnul întrebării integritatea însăși a spațiului nostru vamal, dar și viitorul relațiilor dintre noi și britanici. Ați vorbit despre caracterul uh, indivizibil uh, al accesului, deci simultan uh, piață unică și piață uh, vamală ce se va întâmpla însă cu Brexitul, iar britanicii încă nu s-au hotărât ce vor face, pentru că cei din Camera lor zilor eh, exercită presiuni asupra primele, prime ministru May pentru a menține Regatul Unit în cadrul Uniunii Vamale. Ce se întâmplă? Știți mai multe despre asta, despre pozițiile de negociere ale britanicilor? Doresc sau nu doresc ei să facă parte în continuare din uh, Uniunea Vamală și cum uh, reacționează Comisia la astfel de poziționări. Apoi, ați mai vorbit despre ceva. E vorba de codul Vamal al Uniunii, care coduri, mai bine zis, care au intrat în uh, vigoare acum 2 ani, se pun probleme legate de implementarea acestora. Vă mulțumesc uh, pentru că um, ați răspuns la scrisoarea noastră prin care vă interpelam în legătură cu punerea în aplicare acestor coduri vamale, care sunt uh, o întreprindere uriașă, care trebuie monitorizată. Trebuie ca lucrurile să se petreacă în mod uh, disciplinat, în mod eficace și așa mai departe. Înțelegem că e vorba și e nevoie de timp. Pe de altă parte, când se propune uh, amânarea cu 5 ani a acestei uh, revizuiri se pune o problema eficacității sistemului. Ne-ați spus că este vorba de o dată uh, limită intermediară și nu un orizont temporal definitiv, mai mult orientativ așadar acești 5 ani, însă vreau să vă întreb cum veți face pentru a pune în echilibru sistemele care sunt gata față de cele care nu au fost încă puse în aplicare, uh, acele perioade de tranziție care sunt uh, descrise în coduri pentru diverse sectoare și apoi ce ne puteți spune mai mult despre grupul de lucru dedicat special uh, importurilor uh, ieftine și raportul între creșterea acestor importuri ieftine și ascensiunea comerțului online în orice caz, uh, e nevoie de mai multe informații, de informații uh, privitoare la calitatea tuturor acestor uh, bunuri importate. De acum, de un an încoace, se pune problema nu numai intrării în vigoare a acelor coduri vamale, ci și a armonizării sancțiunilor aplicate care este necesară, armonizarea, pentru că dorim și avem un spațiu omogen de aplicare, pe de altă parte, nivelul de aplicare al sancțiunilor este diferit. El este înțeles în fel și chip în diverse state membre și atunci se poate, anumiți operatori pot să scape printre uh, printre picături sau anumiți vameși pot să închidă ochii la anumite comportamente ilicite. Lucrurile acestea trebuie să fie echilibrate cu dorința de a avea o definiție comună, dar și cu, bineînțeles, nevoia unor state membre de a fi flexibile când este cazul. Ce se întâmplă la Consiliu se știe oare? Iar uh, Comisia poate și are posibilitatea de a debloca negocierile uh, la Consiliu. Poate Comisia să influențeze deblocarea situației înainte de sfârșitul mandatului. Am dorit să știm uh, cum stăm. Și în sfârșit un alt subiect se referă la fiscalitatea și taxarea și impozitarea, impozitarea marilor firme din domeniul internetului digital, așadar, E o chestiune care intră direct în vizorul dumneavoastră, domnule comisar. În orice caz, știți că puteți să contați pe sprijinul Parlamentului când vine vorba de um, crearea unor condiții fiscale loiale um, pentru operatorii de pe piață? însă la un moment dat am crezut că taxa respectivă aplicată marilor firme din domeniul internetului într-unul întrunea oarește consens. Acum să vedem că au dat-o uh, la întors anumite state, cum ar fi uh, Danemarca și chiar și uh, Germania, dar nici Franța nu pare foarte entuziasmată de această taxă, acest impozit. Uh, Puteți oare să ne spuneți cum crede Comisia că lucrurile se vor derula în continuare? Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Alain Pascal Raymond, please. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Am o întrebare legată de Brexit. Ați spus că doriți și sunteți motivați să continuați tot ce întreprindeți în legătură cu optimizarea fiscală, combaterea acestei, acestor reguli, Marea Britanie a promovat foarte mult această abordare. E vorba de o abordare mai mult politic. Ce face astăzi Marea Britanie în acest sens? Promovează în continuare acest gen de practici sau poate că și-au schimbat opinia având în vedere statutul lor uh, uh de țară terță în curând. Poate că absența unor reguli în domeniu le va fi de ajutor lor, vor profita de ea sau nu. Domnul Pascal Durand, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu nu sunt specialist al vămilor, dar profit, domnule comisar, de prezența dumneavoastră aici pentru a vă întreba de ceva strâns legat de un raport adoptat de noi la comisia noastră și apoi de Parlament în plenul său și care se uh, referă la TVA uh, și, în general, activitățile dumneavoastră, domnule comisar, dar înainte aș vorbi despre Brexit. La rândul meu am fost surprins să aud în cursul unei audieri la Comisia AFCO Uh, i-am auzit pe unii eminenți juriști care au venit și ne-au povestit despre problema irlandeză, spunând că se va inventa un sistem de vămi numite 2.0, uh, un nou tip de vamă între Irlanda de Nord și Irlanda. Uh, Republica Irlanda. Uh, asta m-a uimit foarte mult și vreau să vă întreb ce se întâmplă, uh, domnule comisar, pentru că, pe de o parte, Uniunea Europeană uh, este ținută de anumite lucruri legate de acordul din Vinerea Sfântă, asta din punct de vedere istoric. Pe de altă parte, bineînțeles că um, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, dar o parte din Irlanda a forțiorii Republica Irlanda va rămâne. Uh, Uh, și știm că e un subiect foarte delicat uh, și Barnier știu că e foarte interesant de subiect, bineînțeles, dar eu n-am înțeles această situație cu noile, noul tip de vamă. Uh, nu mi s-a spus nimic concret, n-am înțeles nimic, nu știu ce se preconizează în acest sens. În al doilea rând, privitor la raportul pe care noi l-am adoptat în legătură cu durata de viață a produselor sau ciclul de viață al produselor, un raport care a fost votat aproape în unanimitate la IMCO și apoi de Parlamentul nostru. Știți și dumneavoastră și ați și declarat că anexa 3 privitoare la TVA trebuie să fie revizuită ca și anexa 4, de altfel, care datează de acum vreo 15 ani și poate ar fi bine ca să ne îndreptăm către o lume în care, în condițiile în care resursele se împuținează și populația este în creștere, să facem încercări de a păstra aceste resurse, de a le cultiva, de a nu le risipi și sunt lucruri care vor deveni esențiale în viitor pentru mersul întregii noștri economii și societăți. Și, domnule comisar, credeți oare că ne îndreptăm cu adevărat către o modificare a acestor două anexe, anexa 3, respectiv anexa 4 și că vom putea, dincolo de aceste inițiative cu reparatul bicicletelor, etc., vom putea ca dincolo de aceste lucruri punctuale să spunem că Europa va fi gata să dea drumul la o taxă, un TVA redus, care să stimuleze toate aceste ateliere de uh, reparații. Uh, fără un stimulent fiscal, probabil că lumea nu va înceta să cumpere și să arunce fără să se gândească că poate să repare, că poate să reutilizeze niște obiecte. Iar uh, să nu mai vorbim uh, și de faptul că e un subiect uh, pe care domnul Arimo a și făcut un raport, e un lucru care interesează foarte mult. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru faptul că ați venit astăzi aici. Aș dori să ne întoarcem la domeniul VAMAL și anume la raportul Curții de Conturi privind vămile. Care credeți că este disponibilitatea statelor membre de a corecta aceste viduri, aceste greșeli din sistem pe termen scurt? Uh, pentru că ministrul de finanțe din Germania spune că nu are destul personal pentru a face ceea ce trebuie să se facă astăzi. Și dacă ne gândim la ce se întâmplă pe partea chineză, uh, nici acolo nu sunt completate lucrurile, mai există noi cerințe pentru Uniunea noastră vamală, care credeți că va fi soluția potrivită și încă un subiect pe care îl discutăm acum, și un lucru care nu ar trebui să meargă mult prea departe, adică în importul de bunuri culturale, cele ilegale. Ce părere aveți despre acest import și cât de cunoscută este situația în statele membre? Credeți că veți ajunge la un rezultat la sfârșitul acestei legislaturi? Mulțumesc! Mulțumesc! Și permiteți-mi și mie să vă adresez o întrebare E vorba de acel impozit sau taxă mm, digitală. Acum două săptămâni mi se pare că Curtea de Justiție a statuat asupra cauzei uh, Uber ca și întreprindere din domeniul transporturilor, dar pentru mulți este cunoscută ca o întreprindere din domeniul digital. Și atunci, în ce măsură o astfel de taxă se poate aplica unei firme cum este Uber, chiar dacă curtea a statuat că în acest caz era vorba de fapt de Uber ca și întreprindere de transporturi. Uh, aș avea și alte întrebări, dar aș dori să-mi răspundeți la aceasta. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, sunt de acord că chiar dacă trebuie să rezistăm protecționismului, trebuie să ne protejăm schimburile comerciale și piețele. Uh, și trebuie să facem asta în mod uh, eficient. Dacă este să mă, întâmpla, să mă întrebați ce se întâmplă pe teren, statisticile colectate de statele membre arată că um, controlele noastre uh, în vămi duc la retragerea a milioane de produse anual uh, de pe piața europeană. Eu și cu doamna Biancovska uh, împărtășim uh, uh, un portofoliu din acest punct de vedere, iar în cadrul pachetului de bunuri se propune un nou regulament și o aplicare a armonizării regulilor privitoare la bunuri. Aceasta s-a adoptat în luna decembrie. Ideea este de a consolida și intensifica controlele, inspecțiile, să se facă uh, un schimb mai mare de informații și cooperare între autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale. Mai mult decât atât, Comisia a transmis acestor entități o serie de linii orientative legate de siguranța produselor unul dintre aceste, una dintre aceste linii orientative se referă la ideea că trebuie să stabilească o cooperare efectivă între autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței pentru a se asigura un teren de joc echitabil peste tot în Europeană în domeniul informațiilor legate de riscuri și în ce privește controlele fizice și de documente de asemenea, se includ o serie de obligații în acest sens în codul uh, VAMAL, care arată modul în care trebuie să coopereze trebuie să coopereze autoritățile vamale cu cele de supraveghere a pieței. Deci, într-adevăr, sunt lucruri care ne interesează, pe care le e, eh, urmărim cu foarte multă atenție. S-au adresat mai multe întrebări de către doamna Rozier dar și de alți uh, deputați în legătură cu Brexit. Pentru mine este foarte greu să vă dau uh, amănunte sau să răspund uh, în mod tehnic la aceste întrebări, pentru că știți bine, e vorba de negocieri care reprezintă un tot unitar, lucruri care se petrec în etape, în faze și nu se negociază comisar cu comisar <laughs> sau portofoliu cu portofoliu, ci avem un uh, negociator unic sub autoritatea președintelui Comisiei și cu mandat de la Consiliul European și fiecare dintre comisari uh, acționează în acest cadru circumscris, ne întâlnim și ne consultăm în mod regulat, regulat dar nu există negocieri uh, în paralel. Mă întâlnesc cu Phil Hammond, uh, care este cancelarul uh, pe probleme financiare uh, în Regatul Unit. Mă întâlnesc cu el uh, la ECOFIN, dar și la G7, dar nu negociez direct nimic cu el. Trebuie spus acest principiu că nimic nu va fi acceptat până nu se va fi finalizat totul. Bineînțeles că sunt chestiuni tehnice și chiar extrem de complicate de rezolvat, așa cum a spus și domnul Durand, dar noi lucrăm în mod principial și, bineînțeles, că așteptăm la cotitură și propunerile britanicilor. a spus, bineînțeles, că există o serie de debate, dezbateri politice importante care au loc în Regatul Unic, mai ales având în vedere ce a propus recent o parte din uh, membrii uh, Camerei Lorzilor și, bineînțeles, este evident că problema uh, vămilor uh, este una dificilă, nu imposibil de realizat, dar una greu, greu de, de, de, de rezolvat și ar trebui probabil o soluție ad hoc uh, uh, de găsit, dar nivelul tehnic este foarte înalt. Pe de altă parte, principiile sunt mereu aceleași. Printre aceste principii aș cita unul, și anume că nu, să, să nu facem nimic pentru a submina acordul din Vinerea Sfântă. Uh, este un principiu care trebuie să depășească toate celelalte soluții tehnice date eu îmi doresc, bineînțeles, o cooperare vamală între Uniunea Europeană și Regatul Unit, lucru care trebuie să fie explicitat ca atare în viitorul acord de parteneriat, însă este evident că hotărârea britanicilor de a pleca din piața unică presupune că părăsește și spațiul vamal, deci asta înseamnă controle vamale, înseamnă declarații de vanale, vamale și impunerea unor taxe și drepturi vamale, al căror quantum va fi decis mai încolo, în a doua sau a treia fază de discuții, pentru că acesta ține de modul în care se desfășura vi relațiile viitoare dintre noi, dar aveți dreptate când spuneți că problema vamală va fi esențială pe ultima sută de metri înainte de acordul propriu-zis, pentru că avem această chestiune irlandeză care trebuie neapărat uh, realizată, rezolvată uh, în mod cât se poate de uh, Uh, serios. De asemenea, ce privește Brexitul, tot așa, domnul Remo m-a întrebat dacă, nu cumva, cred că, uh, sau cred oare dacă Regatul Unit va fi un partener care va coopera în materie de luptă împotriva uh, fraudei, evaziunii fiscale, ce cred eu, ce pot să spun este că în cadrul lucrărilor noastre de la uh, G20, de pildă, și de fapt, dacă este să răspund vine vorba de dosarul acela cu taxarea giganților internetului, eu nu am simțit uh, o reticență din partea britanicilor. Uh, din potrivă, continuăm să lucrăm uh, în acest domeniu, așa cum lucrăm și pe frauda și pe evaziunea fiscală. Și v-aș mai da un exemplu în același sens. Regatul Unit face parte din G5, cele cinci mari țări care au sprijinit propunerea de a crea, pe termen scurt, o taxă impusă uh, activităților digitale, așa cum a propus Comisia uh, Europeană și m-am întâlnit uh, la Washington cu ministrul de resort britanic, care în continuare pare să fie favorabil unei astfel de taxe, nu numai pe termen mediu, ci și pe termen mai lung și eu cred că pe undeva această cooperare nu va înceta nici în viitor. Bineînțeles că nu pot să citesc uh, viitorul în stele și uh, nu știm cum va arăta viitorul nostru uh, în condițiile în care britanicii vor deveni o țară terță, dar mă gândesc că uh, undeva britanicii își vor dori să fie o țară fiscală, eh, competitivă din punct de vedere fiscal, foarte competitivă chiar, dar asta nu înseamnă că vor călca în picioare normele internaționale în materie. Și atunci eh, rămân destul de convins de faptul că această țară va continua să rămână în sistemul multilateral și va fi un partener ca și până acum. Privitor la chestiunea am, uh, amânării acelor date de care a vorbit doamna Rozier. Data limită de implementarea sistemelor informatice pentru codurile fiscale până în 2020 reprezintă o serie de presiuni și probleme pentru toată lumea, pentru Comisie, pentru statele membre, pentru toți operatorii pentru că noile coduri înseamnă o restructurare completă a sistemelor uh, existente, înseamnă o interconectare, lucrurile trebuie bine gândite, implementate, desfășurate pe teren și așa mai departe, înțelese de asemenea de operatorii vamali, atât în statele membre, cât și operatorii economici ne-au informat și ne-au dorit, ne-au solicitat că doresc o astfel de amânare. Nu noi am dorit asta, ci ei ne-au transmis acest, această doleanță și noi uh, suntem nevoiți să uh, înțelegem că așa asta lucrurile, aceasta este realitatea și deci trebuie să ne adaptăm. Și atunci dorim să modificăm cadrul uh, juridic ca să continue aranjamentele actuale, inclusiv formularele pe hârtie, până în 2020 dar asta numai în mod temporar, pe bază trans- de, tranzițională și asta vizează numai câteva dintre sistemele noastre informatice, nu toate, 6 din 17, care au nevoie de un phase-out, de o eliminare treptată, pe când 11 dintre sistemele noastre sunt deja gata, gata de desfășurare din 2020 încolo eu sunt convins că această metodă nu va submina uh, implementarea noilor coduri fiscale, nu? Și, bineînțeles, Comisia va fi atentă dacă există abateri. De asemenea, m-ați întrebat în legătură cu cum stau uh, lucrurile cu proiectul Comisiei de a reglementa ceva în legătură cu acele bunuri importate, dar bunuri ieftine. Uh, vreau să vă spun că discutăm uh, cu multă atenție uh, situația în perspectiva bunurilor care uh, sunt destinate comerțului pe internet. E vorba deci de volumuri întregi, volume întregi de marfă foarte ieftină, pentru că, punctul, având în vedere că sunt foarte ieftine anumite taxe vamale, nici nu se plătesc aici, nu trebuie să permitem așa ceva și, din potrivă, trebuie să asigurăm uh, siguranța produselor importate și să ne asigurăm că uh, se aplică regulile care trebuie să se aplice acestor, uh, acestor colete și acestor pachete. Comisia își dorește un teren de joc mai echitabil între operatorii poștali tradiționali și operatorii de tip expres într-un grup special dedicat uh, acestui subiect am identificat niște bune practici, s-au făcut niște recomandări pe termen scurt. În primul rând să se prelungească până în 2021, 2021 declarația de bunuri folosite actualmente pentru bunurile de sub 21 de euro și Uh, de asemenea, anumite declarații care vizează bunurile de mai puțin de 1000 de euro în orice caz, veți primi un uh, raport interimar înainte de vacanța de vară în acest sens. Mi-ați pus întrebări legate și de propunerea de directivă privind cadrul legislativ pentru sancțiuni și încălcare în domeniul VAMAL. Dar știu că întotdeauna ne-ați sprijinit și ați cerut întotdeauna acțiune în acest domeniu încă din 2008 de acum 10 ani, am avut un raport în 2008, apoi în 2011 cu toate acestea, propunerea pentru directivă cu privire la un cadru juridic pentru sancțiuni vamale și încălcări vamale s-a întâlnit cu o poziție puternică în Consiliu. Unele state membre au dorit ca această propunere să fie retrasă, așa că, această propun... așa că discuțiile asupra textului au fost suspendate și asta încă din 2013. Cam atât despre istorie. În principiu, continuarea discuției arată în felul următor. S-a mai discutat o dată în 2017 când 9 state membre au spus foarte clar că își doresc să fie continuate discuțiile pe propunerile, în timp ce 12 state membre s-au opus acestei discuții din diferite motive. Ceilalți au avut o poziție neutră. Comisia Bineînțeles, e important să cunoaștem și poziția dumneavoastră, însă Comisia consideră că nu există vreo justificare pentru retragerea propunerii, pentru că până acum nu a existat discuție asupra textului de la articol la articol, așa că noi credem că e necesară. Și mai mult, nu doar Parlamentul, ci și mulți operatori economici își doresc să existe o abordare generală în ceea ce privește sancțiunile vamale. De aceea, Comisia nu vrea să abandoneze această perspectivă și aș spune că 10 ani e mai mult decât suficient. Pare chiar o eternitate. Însă trebuie să rămânem foarte activi. Am răspuns întrebărilor domnului Arimo și Duron cu privire la Brexit mai există și altele, cu privire la durata de viață a produselor. Pascal Doro mi-a pus o asemenea întrebare. Cunoașteți ce gândesc eu. Eu consider că e absurd că lista cu TVA-ul redus trebuie să fie elaborată aici, cu proceduri foarte complexe, cu adaptări, costuri în timp ce piețele, tehnologiile continuă să evolueze, de asemenea și cererile, cerințele sociale, politice, uh, Asta pentru că am vrut să mă exprim cât de clar și, poziție, și propunerea pe care le-am făcut în legătură cu TVA-ul deschid posibilitatea statelor membre de a avea mai multă autoritate. Și, bineînțeles, aici sunt acoperite și reparațiile și produsele ecologice. Însă înseamnă că statele membre trebuie să accepte această formă de subsidiaritate. Uh, Însă se pare că acum, și asta critică mult Comisia în ultimul timp, preferă să lase responsabilitatea aceasta de alege, să ne lase nouă. Însă nu noi trebuie să alegem între reparații, produse ecologice, TVA pe diferite activități, pe Kindle, pe e-book. Eu cred că e o competență a statelor membre. Reforma TVA-ului este cea care va oferi aceste posibilități statelor membre, dar până la urmă va depinde de ele, de alegerea politică pe care o vor face în legătură cu definirea acestor produse pentru care să se aplice TVA redus. Domnul Kuhn mă întreba despre raportul special al Curții de Conturi. Cum vă spuneam, Comisia salută acest raport cu privire la procedurile de import. Comisia salută și sugestiile făcute pentru a îmbunătăți controlul vamal. Există câteva viduri care sunt deja adresate în legislație cu privire la dimensiunea vamală și le abordăm în codul vamal totul se face cu responsabilitatea de plină a statelor membre și nu a Comisiei. O parte din aspectele adverse asupra finanțelor UE sau controlul eficient din statele membre pot fi contracarate prin intermediul inspecțiilor făcute de comisie, prin uh, anchetele OLAF, în ceea ce privește plățile întârziate. Există o strategie UE pentru managementul vămilor și acolo există un program important cu privire la riscuri, riscuri vamale, uh, în care e nevoie de o îmbunătățire a calității datelor, disponibilitatea lor și trebuie să fie consolidată cooperarea între VAM și alte servicii importante și parteneri comerciali. M-ați întrebat și de disponibilitatea pe care o au statele membre pentru armonizare a controlelor vamale. Comisia împărtășește îngrijorările exprimate în rezoluția Parlamentului European din ianuarie 2017 cu privire la statele membre și abordarea lor în legătură cu aceste controle. Sub codul VAMAL există obligație legală pentru statele membre să aplice procedurile VAMAL în manieră uniformă. Așa că trebuie să uh, aloce suficiente mijloace pentru a o face. Am fost la Hamburg să lavam acolo acum câteva săptămâni, înainte ca Șul să devină ministrul de finanțe și am fost informat de aceste probleme. Trebuie să fie îmbunătățită armonizarea operațiunilor de control vamal. Comisia pregătește linii directoare cu privire la punerea în aplicare a legislației și oferă și formare pentru administrațiile naționale și comercianți. Comisia nu ezită să întreprindă acțiuni juridice asupra statelor membre unde practicile nu respectă uh, legislația vamală europeană. Sprijinim dezvoltarea de sisteme IT sub, sub UCC, care odată ce va exista, va, se va asigura că există o mai mult mai bună uniformitate. Iar apoi, în cadrul evaluării riscului, în domeniul VAMAL, Comisia a stabilit criterii pentru risc, criterii comune cu statele membre, care sunt deja puse în aplicare pentru riscurile de securitate, de exemplu, pentru mărfuri și în 2018 se vor lansa și pentru alte tipuri de riscuri, și anume riscuri financiare. Și apoi, dacă n-am uitat nimic, unii dintre dumneavoastră mi-ați pus întrebări legate de impozitarea economiei digitale. Doam, dumneavoastră, doamnă președintă, cred că propunerea comisiei pe care am prezentat-o la 21 martie reprezintă un pas important. Suntem prima entitate din lume care prevede o asemenea impozitare. Și cred că trimitem un semnal, arătăm un rol de lider, o voință. Săptămâna trecută s-a discutat acest subiect la G20. Am putut să mă întâlnesc cu mulți dintre partenerii americani, cu secretarul trezoreriei. Cred că Există o problemă cu care e de acord toată lumea, o problemă mondială cu care toată lumea are de-a face și anume capacitatea de a impozita economia digitală, așa cum ar trebui. Pentru că pentru noi e nevoie de acea prezență fizică, însă nu cea digitală, ceea ce există în legislația noastră. E un vid care trebuie să fie acoperit și la nivel mondial există asemenea discuții la nivel de G20, OCD și și partea americană observă că există această necesitate și noi vrem să rezolvăm acest vid juridic printr-o abordare pe termen mijlociu, pe termen mediu. Ah, să vedem cum putem să facem să existe asemenea impozitare și să includem această economie digitală în proiectele noastre viitoare pe impozitul societăților. Dacă vom putea să o facem la nivel mondial, european, național, atunci cu adevărat vom avea o fiscalitate demnă de secolul 21 pentru companii, nu doar pentru dimensiunea digitală, ci în general. Pentru că Observăm că există întrepătrunderi între economia reală și digitală, așa că va fi tot mai dificil să le diferențiem pe cele două. De tocmai de aceea avem nevoie de reguli comune, astfel încât să acoperim întregul spectru. Pe lângă această propunere care dorește să completeze vidul juridic existent, ne dorim și o abordare pe termen mai scurt, pentru că așteptând să putem să facem tot ceea ce ne dorim, pierdem bani. Bugetele noastre pierd foarte mulți bani prin faptul că nu există această impozitare sau o impozitare foarte slabă a economiei digitale și de aceea există acest risc mare cu care avem de a face și de aceea am discutat și cu partenerii de la Washington și e foarte clar că trebuie să reacționăm repede la nivel comunitar, pentru că dacă nu o facem, atunci vor exista foarte multe dispoziții naționale fragmentate care vor duce la tulburări pe piața internă și nu vor uh, ușura viața actorilor economice, economici, ci ne vom confrunta cu tot mai mult dumping fiscal. Tocmai de aceea, pe lângă propunerea pe termen mediu, avem și propuneri pe termen scurt, astfel încât să fie impozitată cifra de afaceri și resursele din publicitate ale companiilor din domeniul digital. O spun din nou, cum am mai făcut-o și cu cei cu care discutam de la Washington, Dacă unii consideră că e o abordare protecționistă, nu așa stau lucrurile, nu e o impozitare a marilor giganți, nu e un impozit american, nu vorbim să despre așa ceva, ci despre toate companiile care au anumite cifre de afaceri. Jumătate dintre asemenea companii sunt americane și iar jumătate sunt europene. Mi-ați mai pus întrebări legate de aceste companii, vă voi răspunde mai mult indirect. Nu vom face o listă de asemenea companii, însă care sunt companiile în cauză? În special rețelele sociale, motoarele de căutare și platformele. Platformele. eBay, de exemplu. Există și activități intermediare. Nu poate să existe o impozitare care să se bazeze pe dimensiunea fizică, existența aceasta, ci Există altfel de lucruri, de exemplu în cazul Amazon, în care există antrepozite și de acolo există livrare fizică, există deja impozitarea acestor activități în teorie, pentru că nu este foarte clar ce se întâmplă acolo, cine beneficiarul, intervin alte probleme. Însă cum putem rezolva toate acestea cu o intermediere? Pentru că și asemenea activități să fie impozitabile, e bine, prin această taxă pe termen scurt. Asemenea, discuții abia au debutat. Însă e un lucru pe care vreau să-l spun. Pentru Comisia Europeană, pentru mine, aceasta este o prioritate și anume să ajungem la o concluzie rapidă. Și există două procese care se derulează în același timp, pe termen mediu și lung, pentru că așa putem rezolva adevăratele probleme și un proces pe termen scurt, când spunem să ne grăbim, atunci intervine această urgență. E un lucru foarte important. Vom discuta acest subiect la Consiliul din luna iunie, pentru că vrem să avem o poziție clară, să ne exprimăm clar în fața Consiliului European și vă spun acest lucru dumneavoastră, parlamentarii care sunteți implicați pe asemenea domenii și îmi doresc această impozitare să se adopte înainte de sfârșitul acest an, astfel încât să puteți examina și dumneavoastră acest Parlament European, ceea ce se va întâmpla, pentru că cu toții știm că vom, ne așteaptă alegerile europarlamentare, vor exista toate aceste schimbări, așa că dacă nu reușim să încheiem totul până la sfârșitul anului, totul se va amâna, ajungem într-o situație de incertitudine pe o perioadă de timp mult mai lungă, 2020. Nu avem timp de pierdut. Egoismele naționale continuă să crească, și companiile continuă să-și desfășoare activitățile fără să fie impozitate. Așa că trebuie să vedem ce putem face și în acest caz. Așa că puteți să contați pe comisie și pe mine că vom face tot ceea ce ne stă în putință, vom investi capital politic pe acest domeniu. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru că ne-ați răspuns la toate întrebările. Există încă multe provocări, le vom face față împreună, împreună cu Comisia Europeană. Vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. So, and I think with, uh, this, uh... Cu acestea, cred că putem să încheiem reuniunea noastră de astăzi. Ne vom reîntâlni pe data de 16 și pe data de 17 mai. Vă mulțumesc foarte